Colleagues, can I bring the meeting to order? You have before you the draft agenda. Can I? Dragi colegi, putem aproba ordinea de zi per, pentru următoarele două zile. Bine, vă mulțumesc. Atunci trecem la aprobarea procesului verbal al reuniunii din data de 18-19 <clears throat> iunie. De acord? Mulțumesc foarte mult. Următorul punct punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Examinarea amendamentelor. Doamna Foster. Ă, interveniți pe rând sau cum? Deci întâi discutăm despre cerul unic, după aceea despre următorul punct. Doamna Foster, mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. <coughs> nu voi intra în detalii legătură cu explicația la acest raport. Am făcut asta data trecută. Membrilor care nu au fost prezenți, aș vrea doar să le explic că e un raport care vine ca urmare a raportului Comisiei privind punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european, un document numit Time to Deliver – în explicație și în textul raportului nu am făcut decât să consolidez mesajul conform căruia trebuie să progresăm cât mai rapid în ceea ce privește această legislație. Au trecut peste 10 ani de când am ajuns la un acord în legătură cu acest regulament, când doamna Loyola de Palacio era comisar european și am hotărât atunci cu o mare majoritate că trebuia mers mai departe. Știam că existau probleme legate de congestie, de mm, supracapacitate și după 10 ani s-au făcut progrese, bineînțeles, avem uh, întreprinderea Cesar, anumite componente au fost deja puse în aplicare, colegul Jazebovski încearcă să avem și blocurile aeriene funcționale, care să poată fi puse în practică. Doar două deocamdată au fost lansate. Și dacă e să găsim o cale practică pentru această industrie și pentru companiile aeriene uh, din Europa și care vin din afara Uniunii Europene, deci dacă vrem acest lucru, e nevoie de o modalitate bună de folosire a spațiului aerian și avem nevoie de asemenea de tehnologia secolului 21. Și domnule președinte, până la urmă plătesc consumatorii. Cu timp, plătesc cu bani, avem resurse limitate, mai ales când ne uităm la petrol, la prețul la combustibil și dacă noi, Parlamentul European, putem face ceva ca lucrurile să progreseze, trebuie să ne implicăm. Deci de aceea a fost o plăcere să mă implic la lucrările pe marginea acestui raport. Vorbim de zeci de mii de locuri de muncă care pot fi create de emisii mult mai reduse de dioxid de carbon, asta deoarece spațiul aerian ar fi folosit mult mai eficient și raportul în sine a fost împărțit în trei domenii. În primul rând, contribuția politică, aici strategia de desfășurare, după care apare o concluzie în legătură cu ceea ce trebuie să facem. Și calendarul a fost important, bineînțeles. Trebuie să vă spun că țin să le mulțumesc raportorilor din umbră. În raportul inițial eu am încercat să mențin um, textul principal uh, cât mai uh, direct. Nu am vrut să complic lucrurile, să intru în detalii în legătură cu CSSR sau alte elemente. Și ceea ce încercăm să facem în primul rând este să transmitem un mesaj puternic statelor membre, să le spunem că au fost de acord cu cerul unic european în uh, urmă cu destul de mult timp și că ar trebui să treceți la fapte deoarece se tot răgânează și e inacceptabil atât pentru noi ca europarlamentari cât și pentru alegători și, cât, și pentru uh, uh, întreprinderile din acest domeniu. Deci e un raport care a spus clar care este calendarul, ce trebuie respectat. Vrem să-i spunem comisiei că ar trebui să ne raporteze Rusem să avem deja o raportare din partea comisiei până în iunie, să știm ce se întâmplă în legătură cu Cesar. Și Totul depinde aici de voința politică și fără voință politică nu obținem nimic. Guvernul britanic, de exemplu, sprijină foarte mult uh, această inițiativă și sunt sigură că și colegii din celelalte state membre fac presiune asupra ministrilor lor pentru a-i atrage pe toți de partea noastră. Majoritatea amendamentelor îmbunătățesc raportul. Am uh, stabilit o serie de amendamente de compromis, nu mă voi referi la toate, deoarece am avea nevoie de o oră, o oră jumate, deci nu are rost să le repetăm. Eu am încercat să țin cont de părerile PP-ului, socialiștilor, verzilor, liberalilor și cred că am reușit să ajungem la niște amendamente de compromis uh, potrivite. Anumite amendamente individuale poate că sunt uh, problematice și nu le-aș vota. Deci nu v-aș sfătui să le votați, deoarece informațiile respective deja se regăsesc în raport. Deci nu are rost să repetăm același lucru de nu știu câte ori. Deci vrem un raport cât mai clar uh, pentru ca astfel să se înțeleagă clar ce cerem să nu avem uh, nicio scuză pentru statele membre care să poată spune ulterior că e un text prea ambigu. Deci vreau să le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră pentru sprijinul pe care mi l-au dat, pentru atitudinea constructivă legată de închegarea amendamentelor de compromis. Cu siguranță că vor fi colegi cu păreri oarecum divergente, să sper să avem o, o listă de voturi cât mai bună și un sprijin cât mai larg mâine la vot. Vă mulțumesc, domnul Kuhn de la PP. Uh, danke, Herr Vorsitzender. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi îl înlocuiesc pe domnul Marinescu, care din păcate nu poate participa la întâlnirea noastră pentru că trebuie să reglementeze niște lucruri politice importante în România. Domnul Marinescu um, dorește să mulțumească grupului politic PP și domnei Foster, care a avut uh, discuții foarte bune, foarte constructive cu raportorii din umbră și a ținut seama de toate amendamentele propuse și cred că cu toți avem un interes pentru a crea cât mai repede acest cer unic uh, european. Aceste blocuri funcționale de spațiu aerian sunt absolut necesare și ar trebui să funcționeze la uh, momentul potrivit. Atunci când discutăm despre Europa și despre modificări structurale, în primul rând avem nevoie de siguranța aeriană necesară. Pentru acest lucru avem nevoie de blocuri care să fie uh, transfrontaliere, uh, Nimeni nu se mai poate ascunde în spatele pretextului că pe plan național există cea mai bună siguranță aviatică și că nu există, datorită faptului că există costuri suplimentare, nu, nu, se, nu sunt interesați de o colaborare, colaborare transfrontalieră. Uh, oricum, trebuie să înțelegem că trebuie să garantăm siguranța aviatică în, context, în contextul în care transportul aerian va fi tot mai uh, extins și să nu ajungem la crearea unor accidente ca urmare a lipsei de personal. Și doamna Foster a spus acest lucru foarte clar, trebuie să exercităm presiunea asupra propriilor guverne naționale Trebuie să exercităm presiuni în mod special asupra trans, uh, ministrilor responsabili cu transportul și, pentru siguranță, și cu siguranța internă pentru a ajunge la progresele necesare și trebuie să schimbăm abordarea de la de jos în sus, de sus în jos, pentru a trece la fapte cât mai repede. Dacă nu ne vom uh, dacă nu este respectat calendarul pe care noi l-am stabilit, statele membre l-au stabilit, trebuie să trecem la acțiune și statele membre și-au luat angajamente din acest punct de vedere, mai ales vis-a-vis -vis de blocurile funcționale de spațiu aerian. Au spus că vor face mai multe lucruri. Domnul Iasambovski este un expert național în acest uh, domeniu ne-a tot uh, explicat care este uh, situația și cu toate acestea vedem că nu se mișcă foarte multe lucruri. Drept urmare, avem nevoie de um, procedurile necesare din partea Comisiei care să inițieze procedurile de nerespectare a tratatelor, dacă acest lucru se întâmplă. Acesta este mesajul pe care ar trebui să-l, să-l transmită Parlamentul nostru și colegul nostru Marinescu, în calitatea sa de raportor din umbră, consideră că aceste puncte sunt reprezentate în mod adecvat în uh, rândul colegei noastre și, pe de altă parte, amendamentele de compromis acoperă toate punctele, poate cu excepția unora care mai trebuie clarificată și Sperăm și noi că în urma acestei liste de vot vom avea un vot foarte bun. Vă mulțumesc, domnul Daniel din partea grupului uh, Socialiștilor și Democraților. Θέλω να ευχαριστήσω din στην συνάδελφο την Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei raportor, doamnei Foster, precum și raportorilor din umbră. E un raport excelent și am uh, colaborat foarte bine. Am uh, obținut niște amendamente de compromis uh, pe placul tuturor. Și cred că astfel vom reuși să transmitem un mesaj foarte clar Comisiei Europene. Insistăm ca aceasta să acționeze imediat pentru a accelera punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Nu voi repeta ce au spus uh, antevorbitorii mei, ci vă voi spune doar că din aceste amendamente de compromis uh, sprijinim poziția foarte fermă a Comisiei față de cei care nu respectă termenele și care um, solicită subvenții totuși. Deci vrem ca finanțarea SESAR să se facă în mod rațional și eficient. E un sistem de ajutorare extrem de important. În concluzie, ar spune că nu trebuie să pierdem din vedere faptul că cerul unic european e într-adevăr uh, ceva revoluționar. Se vor schimba într-adevăr uh, modul în care sunt concepute mijloacele de transport și nu trebuie să mai pierdem timp. Mulțumesc, domnul de Bache, de la ALDE. Mulțumesc. O înlocuiesc pe doamna Eisner, care era raportor din umbră. În grupul ALDE salut acest raport din uh, proprie inițiativă. Doamna Foster a făcut o propunere bună și suntem de acord cu cele 21 de amendamente de compromis și cu marea majoritate a celorlalte. Ne bucurăm că s-a ajuns la o înțelegere pentru a transmite un uh, mesaj puternic statelor membre. Spațiile de, blocurile de spațiu aerian funcționale trebuie să fie completate până în 2014, să avem mai puține întârzieri, un control al traficului mai bun, așa cum apar în compromisurile, compromisurile 8, 10 și 11. Unele state au întârzieri Transmitem de asemenea un mesaj clar comisiei. Cerem măsuri și eventual să se lanseze proceduri de încălcare la adresa celor țări care nu respectă legislația privind cerul unic european. În ceea ce privește pachetul privind aeroporturile, e complementar și are ca scop o mai bună capacitate la sol Avem nevoie de toate aceste măsuri dacă vrem ca domeniul aviatic să, față, fa, să facă față provocărilor uh, viitoare. Doamna Glittenberger de la Versi. am înțeles. Am fost informată uh, în legătură cu ce s-a spus și chiar pot să vorbesc și germană. Um, herzlichen Dank für die Informationen. Uh, ich... Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Eu aș dori să mă refer la un punct central, că întotdeauna este vorba de bani. În foarte multe amendamente se cere, se cer fonduri europene pentru aceste blocuri funcționale de spațiu aerian și pentru alte lucruri. Da, cred că mulți își doresc în acest moment fonduri europene. Pentru mine un lucru este important. Dacă nu vom reuși ca în cadrul uh, parteneriatelor public-private să avem un sistem de uh, Uh, împărțire onestă a costurilor, să nu ajungem în situația în care beneficiile, de beneficii să se bucure doar sectorul privat și costurile să fie purtate de sectorul public, atunci nu cred că putem fi de acord cu asemenea cerere. Deci, și noi am înaintat, am propus câteva amendamente din acest punct de vedere pentru o uh, împărțire, pentru un raport corect între costuri și beneficii. Dacă nu, nu, dacă nu respectăm această idee, nu cred că noi vom fi de acord cu acordarea unor fonduri europene suplimentare, pentru că pe, pe anii, în anii viitor, anii, în viitor vom vedea că de profitat din uh, urma privatizării spațiului european vor, va avea doar sectorul uh, privat și în acest sector, cum este transportul uh, aviatic, există foarte multe interese uh, complicate și trebuie să ne asigurăm că, după cum am spus, beneficiile să fie împărțite în mod corect între toată lumea și că prin măsurile pe care le luăm noi acum nu punem pur și simplu la dispoziția tuturor un cec alb. Există um, unele state membre care nu își doresc um, să pare acest cer unic european și care blochează orice progrese și nu cred că um, putem rezolva această situație de blocaj pur și simplu prin eliberarea unor fonduri suplimentare. Mulțumesc, domnul Bach. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă spun că, după părerea mea, doamna Foster a redactat un raport foarte bun un, și amendamentele de compromis reflectă, cred că, părerea tuturor. Din punctul nostru de vedere, acest dosar ne dovedește din nou cât de ambițios este Parlamentul și dovedește că statele membre uneori, uneori acționează pentru a frâna uh, progresul. Îi dau dreptate doamnei uh, raportor în momentul în care ne cere să exercităm presiune asupra propriilor noastre guverne, astfel încât acest uh, cer unic european să devină în cele din urmă o realitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Castalete, acum din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Permiteți-mi să încep prin a sublinia ceea ce am spus deja la ultima întâlnire pe care am avut-o, și anume calitatea raportului doamne, doamnei Foster. Este un raport, într-adevăr, foarte bun, foarte bine scris care subliniază adevăratele probleme cu care se confruntă proiectul cerului unic european. Vis-a-vis -vis de amendamentele propuse de europarlamentar, majoritatea dintre acestea sunt acceptabile și înțelegem că ele doresc să sublinieze obiectivul cerului unic uh, european, de îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, pentru pasageri și pentru societățile de transport, lucru care va duce la um, reducerea întârzierilor și la o capacitate sporită pentru transportul aviatic. Unele amendamente se referă la um, faptul că nu sunt puse în aplicare elementele cerului unic uh, european, cum sunt blocurile funcționale de spațiu aerian și cer folosirea instrumentelor existente. Și noi recunoaștem faptul că implementarea trebuie să fie urgentată. Perioada de criză a dus la o stagnare a traficului aerian, care a rămas mai mult sau, la, sau mai puțin la nivelul din anul 2007, dar am ratat o oportunitate din acest punct de vedere. Din punctul de vedere al blocurilor funcționale de spațiu aerian, Comisia uh, Europeană re- s-a adresat statelor membre și le-a adus aminte care le sunt obligațiile lor de a uh, respecta uh, legislația până în luna decembrie. În funcție de situația concretă care va fi stabilită în luna decembrie, Comisia va putea iniția acțiuni, eventuale acțiuni împotriva statelor membre și vă vom putea spune exact care sunt măsurile pe care le-am luat. În legătură cu revizuirea planurilor naționale, doresc să vă spun că acestea au fost transmise anul trecut în luna iunie, după care Comisia a emis o recomandare după această recomandare, statele membre și-au revizuit uh, planurile și în acest moment Comisia transmite scrisori oficiale statelor membre prin care acceptă planurile naționale revizuite. Și, în general, aceste noi planuri respectă obiectivele legate de performanța programului, dar trebuie să uh, trebuie să vedem de ce unele state membre au depus eforturi majore, altele eforturi relativ uh, minore, prin comparație. Acesta este un punct pe care trebuie să-l clarificăm în următoarea perioadă de revizuire din anul 2015. Se pune accentul și pe impactul uh, folosirii um, SESAR. SESAR este o o inițiativă prioritară. Știm că există o, o legătură clară între SESAR și politicile legate de cerul unic european. Trebuie să ne asigurăm că de SESAR vor profita și întreprinderile mici și mijlocii Trebuie să ne asigurăm că vor exista și mijloacele de, fi, de finanțare um, ino, inovatoare uh, necesare. Unii din, dintre dumneavoastră vă referiți, de exemplu, la obligațiuni de proiect care ar putea fi folosite. Faptul că nu există resurse suficiente pentru autoritățile naționale reprezintă în continuare o problemă unii, din, unii dintre dumneavoastră ați făcut anumite propuneri, dar pentru acest lucru ar trebui să clarificăm care trebuie să fie rolul instituțiilor europene. Nu trebuie să uităm și de faptul că rolul uh, oamenilor este important în discuția pe care o avem și dialogul uh, social este un element cheie în evoluțiile viitoare în acest domeniu. domeniu. Unele amendamente se referă la capacitatea aeroporturilor. E clar că există o legătură între capacitatea uh, aeriană, transportul aerian și capacitatea um, aeroporturilor, pentru că ultima poate deveni un factor de frânare în dezvoltarea acestui, acestui uh, proiect. Deci trebuie să creăm un sistem care să țină seama de toți posibilii factori de limitare a acestui sistem. Și permiteți-mi să închei spunând din nou cât de bună este munca depusă de, domnul, de doamna raportor și cât de important este acest raport care sunt sigur că va duce, va ajuta la punerea în aplicare a celui unic european. Doamna Foster, doriți să mai adăugați ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisiei, foarte pe scurt. Uh, nu doresc să vă citesc acum avizul transmis de Comisia AFET, uh, care stă în aviz sprijinit altfel și de Comisia Seda. Da, există una alineat acolo pe care nu cred că trebuie să-l sprijinim și uh, mă miră acest lucru. Am discutat deja de cerul unic european de câțiva ani și ei acum s-au decis că avem nevoie de o analiză de impact și m-am întrebat de ce nu am cerut acest lucru în urmă cu 10 ani. Uh, este Um, nu cred că lucrurile sunt atât de complicate pentru a avea nevoie de o asemenea analiză. Deci dacă citiți acest uh, alineat, ați uh, crede că trebuie să țină seama de toate, de toate, să includem și toate avioanele militare în acest uh, sistem. Nu cred că avem nevoie de acest lucru. Mi se pare că este o abordare foarte retrogradă care nu se potrivește cu raportul nostru. Doresc să mulțumesc colegilor pentru comentariile foarte constructive. Doamna Lichtenberg, pe bună dreptate, s-a referit la finanțare, pentru că când vine vorba de SESAR, uh, există nu doar fonduri uh, publice, există și instituții private care s-au implicat în procesele de cercetare. Deci uh, fluxul de finanțare nu vine doar din partea publică. Însă este clar că nimic nu este pe gratis și în acest context trebuie să ne gândim la beneficiile pe termen lung, atât pentru întreprinderi cât și pentru consumatori. Doresc să vă mulțumesc pentru informațiile date. Doresc să mulțumesc mai ales Comisiei și sper că uh, vă veți asigura că statele membre își uh, respectă angajamentele și aud mesajul pe care îl uh, transmitem noi și orice lucru pe care le-ați putea face pentru a-i convinge să accelereze implementarea blocurilor funcționale de spațiu aerian este binevenit și așteptăm cu nerăbdare votul de mâine. Vă mulțumesc. După cum a spus, doamna Foster, mâine vom vota la Comisia TRAN. Votul în plenară urmează apoi în luna septembrie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Din nou, doamna Foster sistemele europene de radionavigație prin satelit. Um, Comisia ITRE este responsabilă pe fond, dar Jackie îți dau cuvântul. Mulțumesc. Bun, haideți să abordez celălalt subiect. Avem o listă de vot și să e un bun punct de pornire. Aș vrea să mulțumesc încă o dată colegilor pentru implicarea lor constructivă amendamentele, majoritatea sunt constructive, dar sunt și unele care, din păcate, nu prea ajută. Însă, ar fi o idee bună să vă spun de ce avem în vedere acest aviz. Am vrut să ne asigurăm că GNSS continuă că ne asigurăm că există finanțarea necesară și tot ce e nevoie, că nu există nicio suprapunere, că fondurile publice, fiindcă de fonduri publice vorbim, sunt cheltuite așa cum trebuie și asta e sarcina tuturor agențiilor implicate în GNSS și în alte programe de o complexitate similară, avantajele GNSS sunt uriașe și trebuie să permitem ca acestea să continue. Din punctul nostru de vedere, evident, avantajele pentru sistemul de transport pe care le-am subliniat în comentariile mele când am discutat prima dată acest subiect, fie că e vorba de transportul rutier, maritim sau feroviar, este, deci e vorba de niște avantaje foarte mare, foarte mari. Fără a intra în detalii, Existau câteva aspecte care nu au fost înțelese corect, pe care cred că trebuie să clarificăm. După cum am spus, e vorba de fonduri publice, dar lucrurile nu sunt chiar așa de clare. Există o trecere de la un proiect de infrastructură la altul. Unele dintre amendamentele care au fost prezentate vorbesc despre fonduri care nu vin din sursa aceasta, probabil e vorba de Horizon 2020, E o idee bună să se facă o diferențiere clară și amendamentele să fie relevante pentru subiectul raportului. Pe lista de vot veți vedea că apar aceste indicații. Am trimis informații, domnule președinte, colegilor să le spunem uh, să nu se considere uh, trecut cu vederea dacă nu le votăm amendamentele, dar e vorba de amendamente care nu au legătură directă cu subiectul. Apoi, siguranța vieții a fost un subiect avut în uh, discuție și achizițiile publice, subcontractarea. Încă o dată, e vorba de niște subiecte clare și nu e niciun motiv pentru care subcontractarea să nu poată fi permisă dacă respectă criterii și norme clare. Prin urmare, în ansamblu. Am avut o discuție detaliată pe acest subiect acum câteva săptămâni și cred că ar fi mai bine să le dau cuvântul colegilor să ne spună ce părere au. Au primit un proiect de listă de vot deja și aș vrea să știu ce părere au. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Cun, PP. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar să mulțumesc din nou doamnei Foster pentru pregătirea excelentă a celor 38 de amendamente au fost create două amendamente mari de compromis care acoperă și preiau în mod foarte clar majoritatea amendamentelor propuse. Acest lucru a fost important pentru grupul nostru PPE. Un amendament din partea colegului nostru Macinchievici se referea la o formulare anume care vorbea despre monitorizarea și uh, supra, supravegherea CNSS. Datorită faptului că acest aspect este acoperit acum în amendamentul de compromis, el își va retrage amendamentul 44. După cum a spus și doamna raportoare, principalul punct de discuție este uh, extinderea finanțării acestui, cât de mare va fi finanțarea acestui sistem, pentru că investiția vine din afara bugetului uh, Uniunii Europene. Finanțarea vine din partea statelor membre. Și statele membre întotdeauna au alocat fonduri uh, financiare suplimentare pentru acest proiect. Și noi trebuie să definim Uh, lucrurile foarte clar, pentru că până la urmă este vorba de o investiție care trebuie să se refinanțeze. Și mm, în uh, domeniul transportului, fie că este vorba de sisteme de navigație prin satelit sau prin uh, aplicații legate de sisteme de taxare a traficului rutier și așa mai departe. Deci există foarte multe beneficii pentru acest sistem în domeniul transporturilor. Drept urmare, noi ne-am dorit să fim implicați printr-un aviz în redactarea acestui uh, raport, pentru că este vorba de sisteme inteligente de transport, sisteme de taxare a traficului rutier și așa mai departe. Și un uh, amendament din partea colegului nostru se referă la cofinanțarea unor asemenea uh, unor asemenea beneficii finale Însă noi am spus că trebuie să existe un plafon din, până la care uh, fondurile sunt publice, tot ceea ce depășește acest plafon urmând să vină din partea Orizont 2020. Doresc să mulțumesc doamne Foster pentru lista de voturi pe care ne-a trimis-o. Mulțumesc, domnul Alcadrai. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim și doamnei raportor pentru tot ce a făcut. Domnul Liberațchi nu este aici, însă m-a rugat să spun câteva cuvinte pe raport. În principiu, sigur, suntem de acord cu avizul. Boguslav regretă însă că nu s-a pus mai mult accent pe dezvoltarea aplicațiilor, un element esențial în fază de exploatare nu se vorbește despre fonduri alocate promovării dezvoltării acestor aplicații în domeniul transporturilor. Evident, finanțarea se poate face prin Orizont 2020, dar după cum știm cu toții, situația acolo este destul de neclară. Nu știm dacă în orizont 2020 va exista un buget pentru dezvoltarea acestor aplicații dacă va fi acceptat un astfel de buget. Suntem uh, de acord cu poziția raportoarei și totuși domnul Liberațchi a propus o serie de amendamente pentru ca textul să devină mai clar și pentru a permite acestui aviz să uh, asigure o suplimentare a finanțării din programul Orizont 2020. Dacă puteți accepta aceste amendamente, ar fi foarte bine, dar pe ansamblu putem sprijini abordarea raportoarei. Mulțumim! Mulțumim, domnul Benien! Domnul Clintz a urmărit acest dosar pentru noi, însă nu este astăzi aici. Domnul Clintz este de acord cu perspectiva raportoarei. Un astfel de sistem funcțional poate să aibă într-adevăr avantaje esențiale pentru companii și cetățeni. De asemenea, salută încercarea de a crește transparența proceselor implicate și îmbunătățirea responsabilității solicitând Comisiei să raporteze în fața Parlamentului European pe aceste subiecte. De asemenea, este de părere că trebuie făcute eforturi suplimentare pentru o mai bună gestionare a bugetului și a programului și consideră că investițiile private nu trebuie excluse de la finanțare dacă investitorii doresc acest lucru. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Vă mulțumesc. În mare, sunt uh, mulțumită cu acest raport. Sunt de acord și cu majoritatea amendamentelor de compromis care au fost hotărâte. Doresc să vă mulțumesc pentru că interoperabilitatea joacă un rol important, pentru că acesta a fost un deficit mare a, ultimul, a ultimilor ani. Nu ne-am ocupat uh, prea mult de interoperabilitate. Dacă am fi făcut acest, nu ne-am confruntat cu atât de multe probleme în acest moment. În continuare, există o problemă despre care am mai discutat, este vorba de finanțare. Dacă donăm bani întreprinderilor, ar trebui să spunem că este vorba de un uh, dar și să nu-l ascundem în spatele acestui concept de parteneriat public-privat. Sunt uh, deschise idei de cofinanțare când este vorba de proiecte bune și interesante, însă, după cum am spus, cred că Uh, este inacceptabil ca până la urmă, în urma acestor parteneriate, doar o parte să aibă de câștigat. Mulțumesc, domnul Schnitger din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim doamnei raportor pentru raportul excelent care ne-a Data trecută deja am apreciat că apreciem foarte mult raportul, care este unul foarte clar și care subliniază sprijinul pentru programele GNSS. Am ascultat intervențiile de astăzi și vedem că în mare măsură există o poziție consensuală de sprijin pentru propunerile făcute în raport. Aș vrea să mă refer la un subiect menționat și de doamna Foster, care este foarte important, și anume finanțarea îndrăznesc să spun că nimeni nu poate spune că nu este necesar să se promoveze dezvoltarea de aplicații. După cum am auzit aici de la unul dintre deputați, nu e, n-ai ce să faci cu o infrastructură dacă apoi aplicațiile nu sunt dezvoltate. Ce trebuie să abordăm aici însă este modul în care aceste vor fi finanțate aceste aplicații. Dacă vor fi finanțate din fondurile care sunt stabilite prin această propunere legislativă sau încercând să identificăm în alte părți surse de finanțare. Poziția noastră pe acest subiect este cunoscută. Am calculat bugetul pe care l-am prezentat Parlamentului și Consiliului doar pentru implementarea infrastructurii și de aceea orice deducere din acel buget pentru promovarea aplicațiilor ar pune sub semnul întrebării posibilitatea de finalizare a infrastructurii Galileo și EGNOS. Și uh, din acest motiv și alte motive, nu doar din acesta, suntem de acord cu poziția doamnei Foster, care sugerează ca finanțarea cercetării și dezvoltării pentru aplicații să vină din uh, bugetul programului Orizont 2020. Nu cred că ar mai fi alte lucruri de spus. Vreau să exprim o mulțumire tuturor pentru sprijin și doamnei Foster personal pentru raportul excelent pe care l-a elaborat. Mulțumesc, doamnă Foster. Vreți să interveniți? Mulțumesc foarte mult reprezentantului comisiei și colegilor. Domnul Liberațchi, aș avea un mesaj. Dacă vă uitați pe lista de în vot, fiindcă am menționat amendamente orale, am încercat să le introducem pe lista de vot și cred că am găsit calea constructivă de urmat aici. Comentariile din uh, toate grupurile au fost luate în considerare pentru mâine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Votul în comisie mâine pe 6 septembrie în Comisia ITRE va avea loc uh, celălalt vot și sperăm ca în plenară din octombrie să avem uh, votul final. Dar asta este doar uh, temporar această dată stabilită. Mulțumesc! Bun, acum următorul punct de pe ordinea de zi este referitor la normele de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile UE. Domnul Ugia, să aveți cuvântul. Grazie Presidente, rispetto alla... Mulțumesc, domnule președinte, în ceea ce privește tabelul, calendarul pe care ni l-am stabilit, am încercat să depun proiectul de raport care a fost distribuit raportorilor din umbră cărora le mulțumesc pentru colaborare și apoi comisiei. Am uh, avut o serie de întâlniri, de audieri, am avut ocazia să facem schimb de păreri. Așa să știu, domnule președinte, cât timp am pentru inițiativa mea, să nu risc să mă întrerupeți Slovin cu ciocanelul. Domnule Ugis, sunt foarte reticent să le spun uh, raportorilor că au mai mult timp decât a fost programat, dar de data asta așa stau lucrurile. Aveți puțin mai mult timp decât am programat inițial. Dacă însă uh, o să consider că vă întindeți prea mult, o să vă opresc, dar deocamdată stăm bine cu timpul. Mulțumesc. Prin urmare, raportul meu în mare urmărește linia care a fost stabilită prin uh, intervenția Comisiei și în special, evident, mă refer la comisarul Calas și biroul domniei sale. Foarte pe scurt, aș putea vă spun că, în esență, există o serie de aspecte cheie. În primul rând, avem de-a face cu introducerea conceptului de piață secundară pentru aceste sloturi, deci comercializarea care, după cum știm, cu excepția Regatului Unit, nu este recunoscută ca fiind o acțiune legitimă, deci în restul statelor membre chiar dacă știm că, într-o anumită măsură, aceste lucruri se practică. Deci se introduce recunoașterea oficială a acestor procedee cu uh, compensații profitabile între companii. Acest proces este însoțit de o serie de garanții, cum ar fi, de exemplu, imparțialitatea entității de reglementare, care este desemnată ca atare pentru a fi imparțială și pentru a face alegeri transparente în ceea ce privește condițiile care se pun companiilor, uh, infrastructurilor, um, aeroporturilor și așa mai departe. Aceasta este o abordare complexă care ia în considerare capacitatea aeroporturilor, permisul de a utiliza aeroporturi și servicii într-o uh, perioadă sau într-un moment concret anume. Despre asta este vorba când vorbim despre aceste sloturi. Și în acest sens am introdus, ca să vă spun concret, un paragraf unde am încercat să subliniez natura acestor sloturi. Am încercat să dau o definiție acestor sloturi. E vorba despre un concept care este destul de complex. Dacă spunem că acestea sunt atribuite într în interesul publicului, în interesul cetățenilor care beneficiază de serviciile de transport, interesul statelor membre, a companiilor aeriene, operatorilor de zbor, și structurilor de aeroporturi care generează aceste servicii. În acest sens, după cum am spus, se garantează independența coordonatorilor. Apare o problemă aici. Acest dosar, așa cum am spus la ultima întâlnire pe care am avut-o pe acest subiect cu raportorii din umbră săptămâna trecută. Deci acest dosar este un dosar care apare în toate problemele pe care le discutăm când vorbim despre transportul aerian. Și astfel ne oferă posibilitatea să facem legătura cu toate aceste aspecte principale. Din acest punct de vedere, Ne-am uh, gândit, am încercat să evidențiem rapoartele dintre centre și aeroporturi uh, uh, regionale de, din teritoriile periferice ale Uniunii Europene. Și din această perspectivă am făcut o propunere de modificare a regulamentului prezentat de comisie care ar permite celor care aloc aceste sloturi să aibă posibilitatea să refuze o alocare a unor sloturi care ar avea un impact negativ asupra legăturilor cu uh, regiunile periferice sau cu aeroporturile regionale. Și astfel se pot favoriza legăturile între continente și să se creeze o condiție de utilizare pentru regiunile cu trafic tradițional, cum ar fi America, în special continentul nord-american și regiunile emergente din Asia Pacific. Trebuie să vă abordăm acest lucru într-o perspectivă mai generală și vreau să fac două comentarii. Până în 2030 se prevede o dublare a traficului aerian față de situația actuală și capacitatea centrelor um, actuale va fi depășită de această cerere și atunci uh, instituțiile europene sunt confruntate cu uh, cerința de a uh, încerca să facă față acestor noi cerințe. Va fi foarte dificil ca acest lucru să poată fi făcut cu uh, multiplicarea acestor hub acestor centre sau cu crearea de noi aeroporturi sau de noi piste de aterizare. Noi știm că, din punct de vedere economic, acest lucru va fi puțin posibil, fiindcă vorbim despre terenuri care sunt foarte uh, puține în Europa și care nu vor permite acest lucru. Și atunci propunerea pe care o discutăm noi uh, nu ar fi soluția optimă, nu ar răspunde la toate așteptările, dar e un răspuns care permite îmbunătățirea situației uh, fiindcă vorbim de o capacitate actuală de peste 24.000 de legături și asta va permite crearea de peste 60.000 de noi locuri de muncă în acest domeniu, o cifră semnificativă. Și, în final, aș mai avea o observație. Avem această situație pe care tocmai v-am conturat-o și va trebui să hotărâm dacă, dincolo de rezistențele care știm că există și care vin mai ales din partea celor care în momentul de față se bucură de situația actuală. Și trebuie să fim foarte clari, mai ales uh, în cazul companiilor aeriene care uh, continuă uh, vechile companii naționale acestea au uh, tendința de a se opune oricărei schimbări. Însă acest lucru ar avea un impact negativ foarte mare asupra traficului aerian european, fiindcă asta ar însemna să rămânem inactivi sau dacă ne gândim la soluții care să nu poată fi pusă în aplicare din motivele pe care tocmai le-am enumerat, deci dacă am alege oricare dintre aceste uh, soluții, n-am face decât să condamnăm Europa la un declin, lucru pe care nu putem să-l permitem. Și eu am uh, propus o posibilă îmbunătățire, o soluție și m-am bucurat de cooperarea constructivă din partea tuturor raportorilor din umbră, cărora vreau să le mulțumesc încă o dată în mod direct și am avut de asemenea deschidere și din partea comisiei. Prin urmare, în septembrie este termenul limită pentru amendamente și până atunci vom avea uh, timp suficient pentru a formula o propunere bună, pentru a discuta cu Comisia. Mulțumesc, domnul Fidanța, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor, în primul rând, pentru ce a făcut până acum. După cum știm, n-am avut un document de lucru deocamdată pe acest raport în mod contrar uh, față de dosarele anterioare pe aeroport, dar am avut textul raportului din timp și de aceea putem să ne pronunțăm pe un text concret și să formulăm amendamente concrete. Vreau să încep prin a vă spune că ne confruntăm cu un sector care trece prin mari dificultăți în urma situației economice globale pe care o traversăm au apărut noi actori care se luptă pe piețele globale pentru a reuși să ia din spațiul european sau cel puțin din poziția principală pe care o ocupă Europa. Ne confruntăm de asemenea cu o situație, situație de saturație în mare parte în Europa și cu o previziune a creșterii traficului aerian pe viitor la nivel global. Și atunci trebuie să ne, găsi, să ne gândim la un răspuns pe mai multe niveluri. Să nu ne limităm exclusiv la lucra pe sloturi, ci să încercăm să avem o abordare multiplă. Eu cred că dacă obiectivul pe care ne vom stabili este acela de a crește capacitatea sistemului nostru aeroportuar, um, trebuie să înțelegem că acest obiectiv nu se poate atinge cu o singură intervenție. Se poate face o îmbunătățirea alocării sloturilor, o îmbunătățire a infrastructurii, evident, trebuie să avem în vedere și situația teritoriilor și trebuie să avem în vedere și situația pe care am uh, discutat-o anterior, uh, cerul unic, uh, acele blocuri funcționale, aeriene, pentru a face ca operațiunile de control a traficului aerian să fie mai eficiente și mai puțin costisitoare. Prin urmare, e nevoie de o strategie cu mai multe fațete în care alocarea slăturilor să fie doar unul dintre uh, aspecte, una dintre soluții. Avem deja în raportul domnului Ugis o serie de sugestii, apoi conectarea coordonatorilor este un lucru care suntem de acord. Nu există o urgență foarte mare acum, în prezent, în acest domeniu. Asta a reușit din discuțiile pe care le-am avut cu colegi până acum. Ei nu percep situația ca pe o urgență extremă, dar evident Există acest subiect al autonomiei decizionale care are legătură și cu finanțarea și anume cine garantează coordonatorului salarul său și funcționalitatea structurii în care acționează. Asta e într-adevăr un lucru care trebuie rezolvat și dacă reușim să clarificăm și să definim clar cine pe cine plătește și ce parte, atunci cred că lucrurile vor evolua și acești coordonatori vor putea să fie mai independenți și vor avea o autoritate mai mare. Deci e un subiect la care trebuie să ne gândim. În ceea ce privește această piață secundară, și aici cred că se dorește o mai mare transparență. În mod clar, toată lumea dorește acest lucru. Trebuie să ne asigurăm că prealocarea, alocarea acestor sloturi nu va genera o piață exclusiv financiară, ci că aceste schimburi de sloturi, fie în contrapartidă economică, fie în schimbul altor sloturi, să ducă până la urmă la îmbunătățirea utilizării acestor sloturi eh, orare și la îmbunătățirea capacității. Să încercăm să definim care sunt criteriile de transparență necesare pentru acest secondary trading. Eh, cred că ar fi foarte util acest lucru. În ceea ce privește definiția juridică pentru slotul orar, o să discutăm despre asta și în cadrul grupului nostru. Sunt de acord cu principiul în sine și anume să încercăm să definim clar la ce ne referim când spunem slot orar. Dar din punct de vedere personal aș spune că alegerea făcută nu e neapărat cea mai bună, fiindcă ar putea să dea naștere la complicații mai degrabă decât să ușureze lucrurile. Dar despre asta cred că o să putem discuta noi uh, direct în cadrul grupului nostru cu raportorii din umbră, așa cum am făcut deja și până acum. În ceea ce privește ce nu se regăsește deocamdată în raport, există subiectul alocării sloturilor, a seriilor și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 dacă pornim de la această ultimă regulă, use it or lose it, folosește sau pierde, am participat la toate întâlnirile care au fost foarte bine promovate de comisia noastră, de raportori și în grupurile politice și totuși încă nu am reușit să mă convin că există o bună voință din partea comisiei. Dacă punem în um, trunc întar aspectele pozitive care ar putea fi generate de această modificare și aspectele negative care ar rezulta dintr-o reglementare diferită față de ceilalți jucători internaționali, până la urmă avantajul care ar rezulta pentru noi o mai bună utilizare a sloturilor, creșterea capacității, aceste avantaje nu vor fi chiar așa de mari în comparație cu dezavantajele, așa că nu înțeleg de ce vrem să utilizăm această regulă. Eu cel puțin nu înțeleg. În ceea ce privește subiectul uh, seriilor acestor sloturi, am o abordare mai puțin conservatoare. Cred că trebuie să ne gândim la o abordare diferită, să încercăm să combinăm o previziune valabilă pentru toți cu o posibilitate de a utiliza mai bine acele local rules, deci să introducem o uh, serie de sloturi obligatorii minime uh, integrate cu aceste uh, reguli locale care să permită aeroportelor să gestioneze mai bine traficul am fi deschiși să mai analizăm această posibilitate. Și ultima observație, în ceea ce privește taxa pentru rezervarea sloturilor și sancțiunilor. În propunerea comisiei se prezervă o taxă de rezervare care să fie plătită de companiile aeriene care pre-rezervă aceste sloturi și um, companiile într-o fază de pre-rezervare a seriei de sloturi um, riscă din punctul meu de vedere și cred că am putea să lucrăm uh, la o posibilă garantare a utilizării efective a sloturilor. Deci să încercăm să împiedicăm abuzul acestui sistem de prerezervare. Mulțumesc domnului domnul Sasoli pentru Socialiști și Democrație. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru textul pe care l-a prezentat. Am avut ocazia să vorbim despre acest text în cadrul mai multor întâlniri pregătitoare. După cum știți cu toții, este vorba de un subiect foarte important, foarte sensibil pentru aeroporturi, pentru companiile aeriene și pentru călători și aș vrea să încep prin a clarifica un lucru. E foarte important ca pe acest subiect să existe o poziție comună, fiindcă ceea ce încercăm noi să facem aici și anume să uh, uh facem disponibile capacități în aeroporturi, ajută aeroporturile noastre să fie mai competitive și de aceea e nevoie să avem cu toții aceeași poziție. Am citit cu mare atenție raportul și în mare parte sunt de acord cu conținutul său. Aș vrea să mă refer însă în detaliu la câteva aspecte care, după părerea mea, ar putea fi îmbunătățite. Mă refer în special la această piață secundară a sloturilor orare, apoi la definiția pentru sloturile orare și la uh, poziția de coordonator. Definiția utilității publice a sloturilor orare eu cred că aici ar trebui să fim puțin mai atenți, fiindcă ar putea să apară neînțelegeri. De exemplu, cu privire la faptul că statele membre ar putea să hotărască să gestioneze aceste sloturi, să le vândă celui mai bun ofertant și să dea naștere la posibile denaturări pe piață. În ceea ce privește piața secundară, statele membre ar putea să aloce marea majoritate a infrastructurilor. Aici se um, face legătura cu conceptul pe care l-am discutat când am vorbit despre piața secundară. Aceste schimbări trebuie să fie însoțite cu dorința de a moderniza aeroporturi, cu dorința de a crea noi capacități aeroportoare pentru a ne asigura că vom fi în continuare competitivi. Până la urmă, aceste aeroporturi sunt cele care trebuie să gestioneze sloturile. Și dacă nu reglementăm bine, vom lăsa posibilitatea statelor membre să Uh, introduc acești bani în buget, care poate nu vor fi apoi folosiți pentru modernizarea infrastructurilor în aeroport. În ceea ce privește această entitate a coordonatorului, după părerea mea, ar trebui să introducem aici niște condiții pentru a ne asigura că vorbim despre o entitate independentă care nu are conflicte de interese. Și în acest sens, cred că am putea începe, așa cum am făcut-o când am discutat în întâlnirea cu raportorii din umbră, deci cred că am putea să lucrăm puțin și la crearea profilului coordonatorului european, fiindcă asta ar permite schimb de date, maximă transparență în tot ceea ce ține de gestionarea sloturilor în principalele aeropoarte sau centre aeroportoare europene. În ceea ce privește regula 80-20, cred că toată lumea este de acord că avem de-a face cu un concept foarte tehnic. În ceea ce mă privește, eu am nevoie de mai mult timp pentru a studia, să văd dacă e cazul sau nu să intervenim pentru a evita probleme care să apare la nivelul companiilor aeriene, care apoi să aibă un impact negativ asupra pasagerilor. Așa cum am mai spus deja și am spus și domnului raportor, cred că ar fi o idee bună să discutăm despre această regulă 80-20 și impactul pe care această modificare ar, l-ar avea între raportul dintre piața mondială și cea europeană Cred că ar fi bine în acest sens să organizăm o serie de audieri, poate în septembrie, ca să, să clarificăm mai bine acest uh, concept. Și ultima observație, cred că ar trebui să ne gândim și la un posibil sistem de sancțiuni care să fie bine definit ca să descurajăm uh, întâi de toate practicile incorrecte care să poate fi făcute de companiile aeriene, care hotărăsc să nu folosească sloturile rezervate sau care întârzie în restituirea acestora. Și așa să vă mai spun, domnule președinte, dumneavoastră și tuturor colegilor, că drumul pe care a pornit raportorul este cel corect, fiindcă este clar că raportul se bucură de un mare interes între toate grupurile politice. Mulțumim, domnul Benien, pentru liberali. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer mai pe lag la unul din punctele ridicate domnul Ugeas, și anume problema aeroporturilor regionale. Aici depășim, doar, depășim cadrul aeroporturilor care se află pe insule. Toate aeroporturile regionale ar putea fi amenințate dacă deschidem piața sloturilor mult prea mult. În mod normal, eu aș fi pentru o piață liberă a sloturilor, însă propune excepții atunci când uh, piața prezintă niște neajunsuri și aici, clar, piața are probleme. Vlot, vo, zborurile între două aeroporturi centrale pot fi pline. Însă, atunci când e vorba de zboruri între aeroporturi regionale, aeroportul, uh, avioanele pot fi uh, pline doar pe jumătate. și mă tem că s-ar putea lua niște decizii nu părea bune din punct de vedere economic. Dacă lăsăm liberă mână pieței, aeroporturile vor veni cu mai multe oferte între aeroporturile centrale, iar cei din aeroporturile regionale vor fi practic complet uh, um, detașați de aeroporturile centrale, deci vor fi practic izolați. Ar trebui să fim atenți când se face această alocare, deoarece aeroporturile regionale au nevoie de un acces suficient la aburi. Gândiți-vă la ce se întâmplă cu uh, zborurile pe distanțe lungi. Da, poate că e excelent să ai 100 de zboruri între Frankfurt și Londra, însă dacă nimeni nu poate zbura pe acest segment pentru a se deplasa mai departe, atunci nu ne ajută cu nimic. Deciziile comerciale în legătură cu vreun uh, slot, dacă nu sunt controlate deloc, ar putea duce practic la eliminarea uh, flotei care uh, deservește regiunile, aeroporturile regionale. Doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank. Um, zunächst einmal möchte ich das Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mă refer la punctul pe care l-am discutat și în întâlnirea pe care am avut-o cu ceilalți raportori din umbră. Dumneavoastră vă referiți întotdeauna la rate de creștere extreme. Însă, dacă este să ne gândim la situația economică, să ne gândim la pierderea de venit concret de pături întregi ale societății, uh, cred că este vorba de rate de creșteri mari doar în segmentul de low cost. În rest, uh, ratele de creștere, rata de creștere nu este foarte mare. Deci dacă avem așteptări prea mari, cumva ne creăm uh, o așteptare vis-a-vis -vis de o strategie și nu sunt de acord cu acest lucru, nu neapărat. În legătură acum cu acest aeroporturi regional la care v-ați referit și dumneavoastră. Eu am mai degrabă impresia că, ținând cont de această piață care în ultimii ani s-a împărțit și s-a sortat foarte clar, foarte bine, că s-a ajuns la o structură de monopol sau de oligopol în Europa care uh, nu poate fi comparată cu nicio altă structură din altă parte a lumii pentru că um, aceasta este situația. Acordarea sloturilor orare, îmi spun unii oameni, este foarte selectivă și ne confruntăm cu situația în care concurența între aceste hub între aeroporturile mai mari, este mult mai puternică, mult mai intensă și probabil că în această condiție totuși aeroporturile regionale nu sunt atât de dezavantajate cum se teme colegul nostru. Însă ă, situația este următoare. Realitatea este că în ziua de astăzi independența și transparența care sunt ă, premisele cele mai importante sau ar trebui să fie premisele cele mai importante în acest domeniu și acum dacă este să mă gândesc să vedem câte încercări au avut loc pentru de a se, din partea unor întreprinderi noi de a se stabili. Acestea au primit sloturi orare cu care nu au putut să facă nimic, pentru că erau în perioade a zilei când nimeni nu zbura. Deci cred că există o teamă legată de lipsa de independență și de transparență. Și transparența și independența trebuie să fie cererile uh, principale adresate și acestui coordonator. Există această idee de taxă pentru rezervarea unui slot orar. În mod normal, aș considera că această idee este o idee foarte bună, un mecanism de piață cu adevărat. Însă trebuie să găsim posibilitățile să ne asigurăm că uh, acest concept nu va fi abuzat de uh, monopolurile mari folosindu-se de acest instrument pentru a exclude noi actori uh, pe piață, fie că va fi vorba de acordarea selectivă a sloturilor orare sau prin uh, unele prețuri selective, să spun așa. Drept urmare, dacă urmează să există o comercializare a acestor sloturi orare pe o piață secundară, atunci ar trebui să fie respectate anumite criterii. Să se țină seama, de exemplu, de poluarea uh, sonoră, de emisiunile de dioxid de carbon, pentru că, oricum, și în uh, transportul aviatic sau obiectivele legate de reducerea emisiilor în acest sector al transportului aviatic sunt uh, ignorate în totalitate. Deci, de fapt, se urmărește în acest sector o strategie complet inversă cu cea din celelalte sectoare. Deci, ar trebui să existe o comercializare, dar să fie respectate unele criterii pentru ca undeva într-un uh, anumit sector din acest domeniu să facem anumite progrese, să avem o șansă să ținem seama și de criterii care uh, sunt importante pentru mediul înconjurător. Dar, după cum am spus, punctul central din punctul meu de vedere în discuția pe care o avem este transparența și independența. Avem nevoie de transparență și independență la alocarea sloturilor orare și, la, și în activitatea coordonatorului. Tocmai avem nevoie de acest lucru pentru că piața este clar că nu mai funcționează. Vă mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult, domnule raportor, pentru organizarea seminarilor și pentru reuniile raportorilor din umbră. Toate ne, astea ne arată cât de complicat uh, este acest lucru, deși nu pare. De-a lungul discuțiilor uh, mi-am dat seama că am tot discutat despre aspecte despre care discutam și pe vremea când eram membra PP-ului. Printre aceste lucruri uh, era și definiția juridică. De aceea m-am speriat când cineva a vorbit de definiție juridică. În primul rând, nu cred că e nevoie și slotul oricum e un activ intangibil. Și dacă poate fi vândut, poate fi vândut, dar nu putem obliga pe nimeni să facă asta. De ce s-a hotărât să se abordeze acest aspect legislativ? Deci noi ne-am dorit ca, în primul rând, coordonatorul să nu uh, fie împiedicat să-și uh, desfășoare activitatea. Coordonatorul trebuie să fie independent, trebuie să-și poată face treaba așa cum trebuie. Și atunci când apar probleme, trebuie făcute anchete. Suntem de acord cu toții în legătură cu acest lucru. intru acum în detalii. Sunt de acord cu raportorul. Nu cred că e nevoie de o rețea de aeroporturi. Nu știu care e structura propusă, dar eu nu cred că așa ceva e necesar. Ar trebui să păstrăm lucrurile cât mai simple. De asemenea, nu cred că aeroporturile ar trebui să dețină sloturile. De ce? Nu văd pentru ce ar fi necesar așa ceva și ajung astfel la piața secundară. Așa cum am spus și la discuții, da, e vorba de țara mea. Și de zeci de ani de zile noi avem această piață secundară. 99% din sloturi sunt comercializate liber, 1% uh, cu implicații financiare. Referitor uh, la venituri la veniturile obținute. Nu, cred că ar trebui să meargă la guvern sau la infrastructuri. Știm cu toții că nu ajung să fie folosiți pentru structuri de infrastructură. E o decizie comercială. Și aici e și un element de confidențialitate comercială. Și să fim atenți, să nu schimbăm sistemul actual și să ajungem într-o zonă cenușie în care lucrurile nu ar fi la fel de transparente ca acum. Deci sunt o serie de aspecte destul de tehnice. Poate că lucrurile par uh, ușor de soluționate în aparență, însă nu cred că e chiar așa. Eu cred că această comercializare în viața secundară trebuie să fie pe bază voluntară. Regula 80-20. Eu nu cred că aici e vorba de capacitate, așa cum își dorea comisia. Uh, funcționăm uh, la nivel internațional și să iau decizii la nivel internațional din motive foarte bune. Deci nu știu de ce trebuie să modificăm uh, regula 80-20. Seriile, sloturile ar trebui să rămână așa cum sunt și în ceea ce prește regulile locale. Da, poate că pentru anumite aeroporturi s-ar uh, Uh, cu cuveni să avem astfel de reguli, dar coordonatorul va avea un loc, un rol cheie. Și în ceea ce privește conectivitatea, domnule președinte, Există companii aeriene internaționale care vor să-și folosească toate sloturile pentru zboruri intercontinentale. Da, Însă trebuie să-și dea seama că trebuie de multe ori să-și uh, ducă călătorii și în huburi. Deci vor trebui să-și umple cumva cele aeronave enorme care zboară peste tot către Asia și în restul lumii. Deci nu ar fi un model de afaceri bun. Și bineînțeles, ținem cont de situația regiunilor periferice. Trebuie să ne asigurăm că și acestea vor beneficia de ceva util. Îi mulțumesc raportorului și cred că vom sprijini o serie din amendamente înaintate de amendament din motivele prezentate. Și, bineînțeles, ă, vom înainta eventual și alte sugestii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Riche. <coughs> Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe domnul raportor și să aduc în discuție un lucru care îmi pune, îmi ridică întrebări. Sunt uimit că se organizează o piață primară și una secundară pentru sloturi, pentru niște condiții uh, care sunt uh, complet lipsite de corelații. Nu știu, nu e vorba aici de ceva asemănător cu mașinile de mână de second hand sau prose financiare. Nu știu dacă am putea include regulile de funcționare a pieței primare, așa cum spunea unii, ținând cont de mediul înconjurător, de alte exigențe nu știu, să avem aici niște contribuții de tip interes public și cum putem avea și o piață secundară care nu are uh, decât o dimensiune financiară. Pe piața secundară, echilibrul nu va fi financiar, se va ține cont de toate problemele legate de optimizarea traficului. În al doilea rând, legat de echilibru. Nu știu, gândiți-vă, unele companii au mijloace financiare mai mari, pot investi mult mai mult pe o piață secundară și deci influența piața. Deci, după cum vă spuneam, mă uimește această idee de a organizare unei pieți uh, primare care să funcționeze într-un mod complet diferit de piața secundară. Nu știu, poate că din partea comisiei putem uh, avea lămuriri. Nu știu, când se deschid noi piste, de exemplu, totul devine marție, uh, piață secundară și ce se va întâmpla și cu piața la mâna 3, la mâna 4 chiar. Deci nu vom provoca oare de, niște denaturări și niște distorsionări în acest sistem care va fi imposibil de înțeles. Deci mă frapează dezordinea în ceea ce prește organizarea acestor piețe primară și secundară. Doamna de Veirac. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum v-am spus și la pachetul aeroporturi, am rețineri în legătură cu nevoia de a reforma regulile de acordarea sloturilor. Gândiți-vă cât de dificilă este situația locurilor de muncă în acest sector. Propunerea comisiei conține totuși câteva lucruri pozitive, cum ar fi revizirea statutului celor intrați uh, pe piață în ultimul rând. Colegii vorbeau despre uh, nevoia sau uh, nu a introducerii unei piețe secundare. Asta nu e orice măsură care ar uh, trece neobservată. Ar trebui să ne întrebăm, în primul rând, dacă o astfel de piață secundară ar respecta acest obiectiv al sloturilor și anume reducerea congestionării în aeroporturi. Eu nu cred că piața secundară poate fi o soluție. Și asta nu pentru că această piață există deja în anumite aeroporturi, deci pentru că această piață există deja în anumite aeroporturi, nu ar trebui să o extindem peste tot. Deci, pe termen mediu, cum vor putea asigura companiile niște zboruri regionale foarte dificile, uh, știind că vor putea vinde acele sloturi unor companii care au zboruri internaționale? Și o altă problemă. Linia aeriene din țări terțe, care nu sunt supuse acelorlași reguli și ar intra într-o concurență neloială cu companiile europene în ceea ce privește aceste sloturi. Deci nu prea văd eu la ce ne-ar folosi o astfel de piață. Obiectivul este să avem o piață cu reguli identice pentru toată lumea. Și referitor la, piețe, la piața secundară, unii spuneau că fiecare țară ar trebui să aibă libertate în domeniu, însă nu putem apăra pe de o parte un cer unic cu regulile armonizate și pe de altă parte să cerem introducerea unor reguli diferențiate. Un alt aspect important, înăsprirea condițiilor de utilizare a sloturilor. Companiile noastre trec prin uh, niște turbulențe mari și avem îndoieli în legătură cu viitorul lor și în loc să le ajute, comisia le năsprește și mai mult viața. Da, vrem să se folosească mai bine sloturile, să mă mir că domnul Ugias nu s-a referit la această problemă. Cele trei propuneri ale Comisiei trebuie percepute și negociate ca un pachet comun și, de asemenea, trebuie să ținem cont și de dispozițiile pe care le introducem pentru întreg sectorul aerian. Mă gândesc la schema de comerț cu emisii din domeniu, însă să nu încărcăm, să nu împovărăm prea mult sectorul în uh, timp scurt. E vorba de utilizarea unor serii eh, consecutive de până la 85%. Mi se pare excesiv și împreună ar trebui să găsim o poziție echilibrată care să regăsească în raportul final a comisiei. Vreau să vă spun că domnul Ugeas, după vremea mea, sprijină mm, această mm, garantare a rezervării sloturilor. Eu cred că ar trebui mai degrabă să avem sancțiuni mai dure când nu sunt folosite sloturile. Și referitor la eliminarea propunerii comisiei de a crea, de a crea uh, un nou nivel cu aeroporturi din uh, rețea, deci sunt de acord cu această idee. Doamna Vlasto. Mulțumesc. Per ansamblu suntem cu toții de acord. Traficul aerian va crește, se va intensifica. Avem companii uh, obișnuite și companii low cost și de aceea trebuie să găsim o soluție pentru ca problema traficului să nu se înrăutățească. În ciuda acestui lucru, regulamentul propus uh, creează probleme mai degrabă decât să vină cu soluții. Dominic Richet de, vorbea despre piețele diferite, piața primară și secundară. Eu cred că trebuie să vedem ce propuneri uh, facem. E drept că introducerea sloturilor orare e ceva riscant, după părerea mea. Așa cum spunea doamna de Veirac sau alți colegi. Mai ales dacă ne, dăm, dacă ne gândim că va fi denaturată concurența. Acesta este riscul. O concurență denaturată atât, uh, o concurență naturată între companiile europene și cele din țări terțe care sunt subvenționate. Deci să nu fragilizăm și mai mult sectorul nostru aerian. Eu cred că trebuie să îmbunătățim modul în care funcționează traficul aerian, trafic în creștere și după cum s-a spus în 2030, situația va fi chiar tragică dacă nu găsim până atunci o soluție. Cât despre năsprirea condițiilor de utilizare a sloturilor. Noile exigențe pe care uh, ni le propune Comisia mi se pare excesive. Riscăm ca anumite companii aeriene care nu vor respecta criteriile să nu vrea să-și abandoneze sloturile și să fie nevoite astfel să efectueze zboruri cu navele pe jumătate goale. Deci va fi un cost suplimentar pentru o companie, ceva complet inutil. Ca să închei, vreau să vă spun că da, sunt de acord cu faptul că trebuie optimizate aeroporturile, capacitatea acestora, însă trebuie să o facem prin consens și fără să destabilizăm și mai mult acest sector care trece prin niște turbulențe deosebite. Mulțumesc, domnul Kramer. Ja, Herr eh, das passt ja. Da, domnule Kramer, totul se potrivește foarte bine. A spus, v-ați întrebat de ce avem nevoie de două piețe diferite. Ei bine, în, pe transport nu există niciun fel de piață. Economia de piață nu mai există în sectorul transporturilor. Există o economie planificată. Ce ne dorim este subvenționat, ce nu ne dorim este impozitat. Tocmai de aceea um, evoluția prețurilor au crescut atât de mult în ultimii ani. Am spus foarte mult, de foarte multe ori că subvențiile sunt de 30 de miliarde de ani în fiecare în acest sector și explozia sectorului este evidentă. Întrebarea care se pune este dacă ne dorim uh, să avem uh, un model de afaceri mai cinstit sau un model de afaceri uh, mai necinstit, dar care să fie subvenționat, plătit de cetățeni până la urmă. Uh, deci avem nevoie de economie de, de piață în toate sectorile, pen, sectoarele, pentru că pen, până la urmă, de exemplu, um, transportul feroviar este cel care plătește. Un uh, student uh, poate merge cu, cu avionul mult mai ieftin de la Berlin la München decât cu uh, trenul. Tocmai de aceea există presiune asupra slotorilor orare și am luat exemple din traficul rutier. să fac investiții de 50 de ani imense în traficul rutier pentru a evita ambuteiaje. Care este rezultatul? Avem aceleași ambuteiaje ca și cele din urmă cu 40 și 50 de ani. Pentru că am spus că trebuie să sporească traficul rutier, dacă avem o infrastructură rutieră mai mare, drept urmare, nu vom avea ambuteiaje. Ei bine, situația a fost, rezultatul a fost exact invers. Um, autoritățile locale, până la urmă, sunt cele care au plătit. Și eu mă întreb dacă dorim să repetăm aceeași eroare pe care am făcut-o cu traficul rutier. Aceasta este întrebarea centrală. Și desigur, prețurile sunt atât de mici acum. Am zburat eu, de exemplu, de la Roma la Berlin pentru 25,99 de euro. Și uh, 8 euro m-a costat autobuzul de la, de la aeroport până în centru, taxiul m-ar fi costat 50 de euro. Este o nebunie și dacă vom merge mai departe pe această direcție, atunci cred că putem construi câte aeroporturi dorim, pentru că nu vor fi uh, suficiente. Și la un moment dat această bulă se va sparge și ea, la fel cum s-a spart bula imobiliară și așa mai departe. Uh, Tocmai uh, de aceea trebuie să avem o economie de piață în acest sector și guvernul german uh, a introdus uh, în urmă cu câțiva ani această taxă pe transportul aerian. Eu nu aș fi crezut că va face acest lucru vreodată, dar m-am bucurat că guvernul a făcut acest lucru și um, o doisprezecime până la urmă este scurtată din aceste subvenții și toate liniile aeriene se plâng că vor da faliment. Ei bine, este vorba de, după cum am spus, o reducere a subvențiilor statului cu o doisprezecime aceasta este direcția pe care trebuie să mergem. Dacă nu vom facem acest lucru, cred că copiii noștri, uh, nepoții noștri, nu vor mai avea nicio posibilitate de a, de a merge uh, înainte. Pentru orice subvenție avem nevoie și de o taxare care să meargă în direcția potrivită. Cred că pur și simplu Um, aceasta este singura posibilitate de a ne asigura mobilitatea. Mulțumesc, domnul Higgins. Thank you very much. Domnul Higgins, mă, mă scuzați. Mulțumesc. Am fost aici când am auzit pe raportor din umbră. Spuneau că ne îndreptăm într-o direcție. După aia am auzit alți cinci vorbitori și sunt de acord cu doamna Foster. I-a spus că lucrurile păreau mai puțin complicate la prima vedere. Doamna Țică vă va spune și ea ce se întâmplă cu tahografele, de exemplu. E o chestiune foarte tehnică. Noi credeam că nu e prea complexă, însă după ce am, de- am descoperit o felul de probleme legate de statele membre, de greutate, de distanță, deci tot felul de probleme. Cel puțin asta s-a întâmplat la prima lectură. E o problemă mare și de data asta la fel avem o problemă mare. Eu cred că trebuie să vedem care e esența raportului. Cum spunea colega mea Cristin și cum spunea doamna Vlasto, deci noi nu vrem să sufocăm companiile aeriene, ci doar să introducem mai multă concurență și transparență și o folosire optimă a sistemului de sloturi. Eu cred că atât comisia cât și raportorul au făcut un document care pune punctul pe ei, dacă vreți să căutați nod în papură. Vedeți acolo, se vorbește de creșterea concurenței prin introducerea sloturilor. E bine, eu provin din Irlanda, unde Ryanair a început era low cost. Nu mă mândresc cu Ryanair neapărat, însă ei au pus presiunea asupra Aer Lingus, Air France, Lufthansa și astfel cu toții și-au redus costurile către Irlanda. Deci concurența a funcționat din punctul de vedere al consumatorului. Și la urmă mai vorbim despre asta. Despre um, ceva mai bun pentru consumator și în al doilea rând. Mai multă transparență. Avem nevoie de transparență, deoarece acum nu există transparență și propunerea tocmai asta face. De, de ce vă opuneți? Al treilea lucru. Includerea sistemului de alocare în uh, sistemul de gestionare a traficului aerian, adică cer unic european. Da, e bine, un pas înainte. Eu cred că deocamdată companiile și operatorile, operatorii nu folosesc floturile, stau, le-au rezervate și în ultimul moment spun că nu vor să le folosească. Altcineva ar fi putut intra pe piață și ar fi putut folosi sloturile respective la timp și astfel ar fi funcționat concurența, nu? E vorba de o problemă de capacitate, de o folosire greșită a infrastructurii. De aceea acest raport uh, merge pe direcția cea bună. Sunt de acord cu ce a spus colegul de la ALDE. Aeroportele regionale vor fi afectate, e drept, față de huburi, deoarece aeroporturile regionale de multe ori sunt vitale pentru supraviețuirea regiunilor respective. Sunt uh, niște aeroporturi care au avut un mare succes și dacă vor fi discriminate, atunci vom avea probleme. Deci să vedem clar care e rolul acestor aeroporturi regionale pentru supraviețuirea economică a regiunilor respective. Înțeleg ce spune antevorbitorul meu, însă dacă vrem o economie de piață, asta înseamnă mai multă concurență. Și concurența uh, e sângele care trece prin venele comerțului. Mulțumesc! Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu am considerat că acest dosar este cel mai uh, complicat din întreg uh, pachetul. Eventual părea să fie unul nu foarte spectacular pentru că um, toată lumea um, știe ce, care sunt problemele cu zgomotul și așa mai departe. Despre sloturi nu știe foarte mult. Ei bine, este un pachet foarte complicat, foarte tehnic și mă refer la domnul Kramer. Într-adevăr, există foarte multe sectoare uh, de transport care sunt subvenționate și ar trebui să existe economie de piață mai extinsă. Acest lucru este adevărat. Și în situația nu este diferită nici în uh, sectorul uh, transporturilor cu sloturile. Deci nu doresc să spun. Deci trebuie să ne gândim că discutăm despre Um, optimizarea eficienței la um, aeroporturi, pentru că există o capacitate de 95% deja folosită, dar aceasta poate fi mai mare. Apoi discutăm de locuri de muncă la liniile aeriene și la aeroporturi. Deci este o altă componentă a economiei de piață. Și apoi, dacă discutăm în general despre creșterea traficului uh, aerian, așa cum a spus doamna Lichtenberger, uh, și domnul Kramer a amintit acest lucru. Eu sunt convinsă de faptul că traficul aerian va crește și trebuie să crească din punctul meu de vedere. Este un punct controversat. Cu toate acestea, Uh, unii spun că păi, în perspectiva demografică cum poate, uh, europeană cum poate crește traficul european. Da, dar oricum, pe plan global, populația crește și din punctul de vedere trebuie să, și trebuie să ne gândim la asigurarea uh, viitorului copiilor noștri și putem face acest lucru doar dacă ne poziția pe plan uh, mondial și din punctul de vedere a traficului uh, aerian. Am văzut ce s-a întâmplat în momentul în care a erupt vulcanul din Islanda. Am văzut că anumite sectoare industriale, BMW-ul în Germania, de exemplu, nu mai putut să-și continuă activitatea în mod normal, tocmai pentru că foarte multe piese necesare sunt aduse uh, prin, uh, cu ajutorul avioanelor. Deci transportul aviatic are un uh, rol important și pentru economia noastră directă. Deci nu mă refer aici direct la, la subvenții. Uh, eu sunt de acord cu economia de piață, dar trebuie să vedem cum putem introduce economia de piață care să nu influențeze prea mult um, operarea acestui sector. Sunt de acord și cu doamna Deverac când spune că trebuie să înțelegem că liniile noastre aeriene concurează cu linii aeriene care uh, funcționează într-un alt cadru. Uh, deci, oricum nu am putea să ne sprijinim atât de mult liniile aeriene așa cum o fac uh, statele Emiratele Arabe Unite cu sprijinirea uh, Emirates, companiei Emirates. Deci, foarte multe puncte de vedere sunt uh, importante și din punctul de vedere al sloturilor orare ne dorim o concurență mai mare uh, și, în general, în, în contextul în care avem un trafic aerian tot mai extins, trebuie să uh, ținem seama de necesitățile uh, acestuia. Vă mulțumesc. Euh, uh, mai... Atunci îi dăm cuvântul lui Michael un minut. Da, un uh, lucru referitor la locurile de muncă. Din 1994, la Deutsche Bahn, Um, locurile de muncă au fost reduse de la 500 de mii la 200 de mii. Nimeni nu a spus un cuvânt despre acest lucru. La aeroportul din uh, Frankfurt, de exemplu, în aceeași perioadă au fost reduse 70 de mii de locuri de muncă. Deci nu ar trebui să uh, pedepsim un sector care a redus mai puține locuri de muncă decât alte sectoare. Mulțumesc, Michael. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Mă bucur că Michael Kramer a mm, devenit un apărător al economiei de piață. Ce am vrut să spun, nici, nu este nici pentru, nici contra, ci că există o organizație foarte diferită între piața primară și cea secundară și că aceste lucruri nu au fost deloc clarificate. Doamna Mer, pentru comisie, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Riche, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, domnilor și domnilor. În numele comisiei aș vrea să încep prin a mulțumi raportorului pentru munca sa la acest raport și pentru faptul că a pus accentul pe nevoia existenței unei independențe între coordonatorii uh, sloturilor orare și piața secundară pentru aceste sloturi. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru că nu a pus sub semnul întrebării nevoia unei discipline mai stricte în rândul companiilor aeriene atunci când vorbim despre utilizarea capacității aeroporturilor. Evident, se dorește flexibilitate, dar dacă ne regăsim într-o situație în care capacitățile aeroporturilor sunt întinse la maxim în mod constant pe durata zilei, sau în orice caz în momentele de vârf, este important să ne asigurăm cu toții că aceste companii își utilizează capacitățile cât mai bine posibil. Din punct de vedere al comisiei, asta se face prin intermediul uh, unor um, sloturi cu serii de 85%, cu serii mai lungi, 10 iarna, 15 vara, în loc de 5 în prezent, prin utilizarea unor sloturi consecut, în mod consecutiv prin sisteme pentru a uh, nu uh, pentru a descuraja returnarea tardivă a sloturilor care nu au fost folosite, fiindcă asta ar împiedica utilizarea lor de alte companii, printr-o mai bună coerență între sloturile uh, care sunt folosite pentru planificarea în aeroporturi și planul de zbor. În ceea ce privește piața secundară acum. Aceasta trebuie să răspunde nevoii de uh, utilitate pentru public. Permitem unei companii aeriene să vândă și să uh, achiziționeze sloturi pentru a le stimula să renunțe la sloturile de care ne-au nevoie, care să poată fi folosite de alte companii aeriene care să le poată utiliza astfel încât lucrurile să stea cât mai bine pentru a răspunde solicitării care vine din partea pasagerilor, în alte cuvinte. Studiul pe care l-am efectuat arată că piața secundară este cea care permite cu adevărat unui număr mai mare de pasageri să călătorească. Peste 14 milioane de pasageri pe an s-a dovedit că ar putea să călătorească datorită introducerii acestei piețe secundare pentru sloturi în Europa. Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra faptului că există o serie de amendamente în formularea lor actuală, care ar putea să pună sub semnul întrebării eficiența acestui instrument reprezentat de piața secundară. E vorba de o parte din venituri care sunt alocate aeroporturilor. Acest lucru are rolul de a descuraja companiile aeriene să vândă sloturi. Noi încercăm să ne asigurăm că ele pot să le vândă și să le achiziționeze. Prin uh, introducerea unei obligațiuni de a aloca aceste venituri aeroporturilor, putem bloca sistemul. Același lucru și în ceea ce privește fluxurile financiare, care ar trebui să fie mai transparente. Suntem într totul de acord cu dorința raportorului de a crește transparența acțiunii coordonatorilor de sloturi, însă noi credem că tranzacțiile individuale între companiile aeriene nu trebuie să fie făcute publice ar trebui să fie publicate date agregate pentru ca toată lumea să fie bine informată, dar datele specifice privind tranzacțiile individuale s-ar putea um, dovedi problematice când vorbim de transparență. Mai există un amendament referitor la conectivitatea și accesul la aeroporturi necoordonate și astfel ajungem la problema uh, Uh, regională, care este una foarte importantă când vorbim despre introducerea pieței secundare pentru aceste sloturi. Piața secundară ar putea să ducă la deschiderea de noi rute în interiorul Uniunii Europene, de exemplu, și cred că este important să subliniem acest lucru. În prezent există companii aeriene care ar dori să deservească anumite rute, dar fiindcă nu există o mobilitate suficientă la nivelul acestor sloturi, chestiunea este destul de problematică. Există un sistem care funcționează bine, sistemul obligațiunii lor de a efectua servicii publice, care nu este pus în discuție aici. Sistemul în propunerea noastră și în regulamentul 1008 din 2008 funcționează și autoritățile publice pot să îl folosească. Așa să atrag atenția și asupra faptului că în dorința de a uh, facilita lucrurile, am formulat reguli care duc la definiția unui nou unui nou sosit pe piață. Are nevoie de 9 sloturi pe zi car, și trebuie să poată beneficia de aceste lucruri prioritar atunci când se fac uh, alocări de sloturi din uh, fondul de sloturi. Acest lucru este valabil la nivelul portofoliului de sloturi uh, pentru compania nouă intrată, care vor crește de la 5 la 10%. Prin urmare, în propunerea noastră, noi ne-am gândit să ne asigurăm că se creează cele mai bune condiții posibile pentru deservirea regiunilor, introducând uh, mecanisme de piață care să răspundă cererii. O altă, un alt aspect care a fost menționat de mai mulți membri al Parlamentului este cel al companiilor din statele terțe și riscul ca anumite companii care beneficiază de sprijin sau de ajutor posibil să poată uh, achiziționa mai ușor sloturi în uh, regiunile europene, în timp ce companiile europene să se regăsească într-o situație financiară mai puțin confortabilă. Aș vrea să vă spun în acest sens că în cadrul negocierilor privind serviciile aeriene, aceste aspecte sunt uh, în centrul discuțiilor. Deci când un stat membru negociază drept de trafic, negociază și alte condiții în cadrul acestor acorduri aeriene. Asta face comisia atunci când are un mandat pentru a negocia acord de servicii aeriene și, după părerea mea, în acest context plasăm acest subiect și mai puțin în contextul regulamentului privind sloturile orare. Vă mulțumesc! Mulțumim reprezentantului comisiei și acum dăm cuvântul raportorului, domnul Luges, pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, subiectele care au fost abordate de raportorii din umbră și de restul colegilor care au intervenit au prezentat complexitatea acestui subiect. Nu vorbim pur și simplu despre împărțirea cu ceasul în mână, utilizarea unei piste cu atâtea minute pentru aterizare, atâtea minute pentru decolare, ci vorbim efectiv despre o serie de aspecte conexe acestei politici a transportului aerian și nu doar a transportului aerian, așa cum au subliniat Messner și Kramer care ne-au spus că, foarte pe bună dreptate, că este vorba și de celelalte tipuri de transport. Prin urmare, complexitatea aceasta, cu conotații tehnice și politice, conturează abordarea pe care noi, Comisia noastră și Parlamentul trebuie să o aibă. O abordare prudentă și înțeleaptă în același timp, dar și hotărâtă. Nu trebuie să avem uh, abordări pe bază de ideologie, dar nici nu putem să uh, lăsăm lucrurile așa cum sunt trebuie să avem uh, în vedere o serie de interese din toate domeniile, trebuie să vedem care este situația cu criza actuală de pe piață, să înțelegem că nu există entități care să poată da resurse altor jucători în sector și vreau să fiu foarte clar aici. Nu ne putem gândi să înrăutățim și mai mult condițiile în care operează în prezent companiile aeriene. Nu e momentul acelor vaci grase. Nu putem lua ceva ce nu există. Am spus asta ca să clarific lucrurile puțin. Momentul este unul dificil dar e posibil ca lucrurile să se chiar înrăutățească pe viitor. Noi ne gândim că anumite probleme ar putea să apară, de exemplu, de la limitarea capacității aeroportoare care să poată rezulta din um, dispozițiile din lege, adică unele dispoziții care să limiteze capacitatea pistelor. Au existat dispoziții sau măsuri în acest sens în ultimul timp care limitează posibilitatea de aterizare nocturnă uh, pe anumite aeroporturi și care, prin urmare, limitează capacitatea de utilizare a acestor aeroporturi. Însă, și aici vreau să mă refer la uh, un subiect foarte sensibil. Există și o posibilă interpretare a serviciilor aeroportoare în cadrul disciplinei generale europene în domeniul serviciilor. Pentru că în această discuție, și vreau să fiu foarte clar, nu plec, pornim de la o piață primară. Nu există, nu se prevede o licitație, nu se prevede o cumpărare și o achiziționare a unui bun care nu este public. Și aș vrea să fac aici legătură cu un alt aspect. În momentul în care discutăm despre definiția pentru sloturile orare, trebuie să înțelegem despre ce vorbim, fiindcă dacă avem o definiție juridică, trebuie să fim foarte atenți la toți termenii pe care îi folosim, până la punct, până la virgulă. Prin urmare, ă, asta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Nu se spune nicăieri că sloturile sunt bunuri publice sau că există un proprietar unic al acestor sloturi. Se spune că este un bun de utilitate publică, ceea ce nu e totul acum un bun public, fiindcă utilitatea publică reunește în sine mai multe interese. Și uh, legiuitorul, în acest caz, adică cei care implementează legislația, trebuie să aibă în vedere toate aceste interese în același timp. Un alt aspect, apoi, ne confruntăm cu o altă situație în care există un echilibru instabil nu se pun uh, în uh, concurență companiile full service cu cele low cost. Companiile low cost preferă aeroporturile periferice, dar dacă peste câțiva ani lucrurile vor evolua diferit și anume accentul se pune pe aceste aeroporturi centrale unde astăzi acționează marile companii fără nicio problemă, nu știu dacă această piață secundară cu cumpărare și achiziții și cu marile investiții, nu știu care va mai fi situația care se va crea în această ipoteza schimbării. Dar vreau să mă mai refer și la un alt lucru care a fost sugerat într-o intervenție și la care trebuie să ne gândim, și anume legătura cu posibilă evoluție a pieței și în ceea ce privește celelalte continente. În prezent există o situație pe care o putem numi involuție în cazul Europei. Inițial exista America de Nord, care era prima piață, urmată de Europa și aeroporturile din America de Nord și din Europa erau principalele aeroporturi, dar în prezent trebuie să înțelegem că aceste două regiuni au fost depășite de regiunea Asia-Pacific. Așa stau lucrurile, ele evoluează în mod constant și în direcția asta se îndreaptă. În 2010, aeroportul din Peking a devenit cel de-al doilea aeroport ca volum de trafic de pasageri după Atlanta. Și lista pe care noi o avem a aeroporturilor noastre din Europa ne arată că, într-adevăr, există un astfel de declin al situației aeroporturilor din Europa un aeroport european se clasifică printre cele primele 25 din lume, deci unul singur. Vedeți că structura traficului se modifică și aceste uh, modificări necesită și alegeri de ordin politic. Le mulțumim tuturor celor care au intervenit. Ar fi foarte dificil acum să mă refer la toate intervențiile pe care le-am auzit, la toate subiectele menționate, însă, așa cum a spus și colegul Fidanța, Trebuie să acționăm din mai multe perspective dacă vrem să îmbunătățim lucrurile. În momentul de față însă există oportunitatea de a acționa. Nu ne putem gândi să creăm noi structuri dacă acum când vorbim despre investiții în următoarea uh, investiție financiară, nu ne gândim la ceva concret. Vorbim despre tente, vorbim despre conexiuni în Europa și vorbim despre resurse. Nu ne putem gândi că aceste resurse o să apară într-un an, în doi ani. Odată ce perioada de programare financiară se încheie, vom avea o perioadă care uh, nu o să mai răspundă acestor nevoi economice. Îi răspundeam indirect colegului Sasoli. E adevărat, e un teren periculos acesta al definiției, dar avem obligația să analizăm toți împreună uh, o posibilitate pentru astfel de definiție, cu diverse nuanțe posibile, cu diverse sisteme juridice pe care să le avem în vedere, cel anglosaxon, cel continental, dar trebuie să facem eforturi pentru a găsi un punct de vedere comun. Și de asemenea trebuie să fim mai atenți atunci când vorbim despre conflictul de interes. Din acest punct de vedere, eu îmi permit să spun că nu sunt de acord cu comisia care a spus că sunt suficiente publicarea datelor agregate a tranzacțiilor financiare, pentru că și tranzacțiile individuale subliniază conflicte de interes. problemele acestea pot apărea dacă nu există transparență. Din acest punct de vedere, doamna Foster ne-a spus deja de mai multe ori că, din câte știe, în prezent nu există o piață poluată, să spunem, unde se pot uh, înregistra deocamdată astfel de situații negative, astfel încât să fie nevoie de o intervenție sau alta. Dar cred că avem cu toții interes să cerem transparența maximă și spun și domnului Benian, trebuie să protejăm uh, conexiunile cu uh, zonele periferice și aeroporturile regionale. Acest lucru este esențial și în acest sens trebuie să afirmăm natura utilității publice Utilitatea publică a sloturilor permite operatorilor să spună că nu doar achiziționarea și vândarea sloturilor va fi cea care va determina viitorul acestor conexiuni, acestor legături aeriene. Cum am spus, mi-e greu să mă refer la toate subiectele care au intervenit în uh, discuții. Îmi cer scuze dacă mi-au scăpat câteva, dar au fost foarte multe și subiecte foarte complexe. Având în vedere însă această deschidere și această onestitate pe care am sesizat-o în intervențiile tuturor colegilor, cărora le mulțumesc pentru colaborare, cred că putem spune că vom aduce un serviciu bun viitorului serviciu, serviciilor aeriene. Mulțumim domnului Ugias. Încheiem sesiunea de astăzi aici. Facem pauză până la 5 și jumătate când începem întâlnirea, reuniunea coordonatorilor ca să ni se alăture domnul președinte. Să vă spun care sunt și termenele, amendamentele pentru acest raport. 12 septembrie anul acesta, un vot în comisie va avea loc în octombrie, început noiembrie și în decembrie în plenară. Sesiunea de astăzi se încheie, ne regăsim, ne revedem mâine dimineață la ora 9 și la 5 și jumătate. Astăzi reluăm cu reuniunea coordonatorilor.